Colleagues, I think we can start our meeting. Dragi colegi, cred că putem începe reuniunea cu punctul 9 de pe ordinea de zi. Very welcome uh, exchange of view. Jonathan Hill. Uh, I... Avem un schimb de opinii foarte mult așteptat cu Jonathan Hill. Bine ați venit! La reuniunea ECON, domnul comisar Hill a mai avut o apariție aici în februarie pentru a ne prezenta Cartea Verde privind piețe, Uniunea Piețelor de Capital. Au avut o discuție foarte pozitivă la vremea respectivă și acum își face pentru prima dată apariția ca să ne vorbească despre întreaga sa gamă de responsabilități de când a intrat în funcție. Mulțumim, deci, domnule comisar, am citit cu mare interes Cartea Verde. Am avut ocazia să o discutăm la Parlament mai întâi eh, sub forma unei rezoluții la comisia noastră pe care o vom vota la plenara din mai. În plus, avem un raport din proprie inițiativă referitor la impactul legislației privind serviciile financiare adoptat eh, în mandatul anterior. Domnul Balț eh, este raportor, coordonatorul de la PPE și va privi și către viitor și va trata subiectele generale din Cartea Verde a Comisiei. Cum ar fi găsirea echilibrului celui mai bun între uh, stabilitatea financiară și creștere? Un subiect vital și știm că este important și pentru dumneavoastră că i-ați acordat mare atenție și că va fi de asemenea un element crucial în următoarele săptămâni și luni. Va fi vorba de un uh, aspect foarte important al Uniunii Bancare. Și vom avea și un raport din proprie inițiativă al doamnei Gular cu privire la rolul Comisiei în forurile de reglementare. Un subiect foarte bun, pentru că știm cu toții cât de importante sunt recomandările la acest nivel și înainte de a vă da cuvântul, Aș dori să menționez două subiecte legate de munca intensă a comisiei noastre. Înainte de toate, trebuie să facem uh, progrese la toate propunerile rămase nerezolvate din mandatul anterior, pe care trebuie să le încheiem după ce am uh, încheiat negocierile LTIF și uh, de taxele de la cardurile de credit. Trebuie să încheiem chestiunea medierii de asemenea, la plenară am avut deja votul și vom vota la plenară în curând uh, pe, pe tema fondurilor de piață financiară. Sperăm că Comisia Europeană ne va susține atunci când vom cere Consiliului să dea dovadă de un angajament puternic Și, uh, în plus, Econ va vota chiar în această după-amiază propunerea privind transparența și securitatea tranzacțiilor și săptămâna viitoare vom vota propunerea referitoare la criteriile de referință și de asemenea trebuie să ne continuăm munca pe uh, subiectul reformei bancare, un dosar foarte important ca și IOS. Sperăm ca Comisia să ajute colegiuitorii în aceste dosare. Și apoi, un alt subiect important, azi dimineața am avut ocazia de a discuta cu comisia, cu reprezentanții AEVMP despre măsuri de control de nivelul 2 și e clar că trebuie să ne anunțăm, să ne sporim cooperarea care este deja foarte bună în acest domeniu ca să facem față tuturor provocărilor cu care se confruntă Comisia Europeană în primul rând și în domeniul serviciilor. Sperăm să facem față creșterii volumului de muncă enormă în acest domeniu. Parlamentul trebuie acum să verifice și uh, actele delegate și trebuie să ne uh, sporim munca și să ne concentrăm mai bine resursele limitate în acel domeniu ca să facem față priorităților politice ale membrilor și ale grupurilor politice și sperăm să continuăm cooperarea excelentă pe care o avem în acest domeniu. Fără să mai tărăgănăm lucrurile, vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru introducere. Mă bucur foarte mult să revin după o lună de la întâlnirea noastră pe tema cărții verzi a Uniunii Piețelor de Capital. Mi s-a părut că am avut uh, o discuție foarte utilă la vremea respectivă și m-au ajutat foarte mult sugestiile și comentariile pe care le-ați făcut și probabil că voi reveni la ele în cursul după amiezei. Mă bucur că astăzi am șansa să port cu dumneavoastră o discuție mai largă, acoperind tot portofoliul meu și să vă prezint ultimele informații despre evoluțiile dosarelor. Înainte de asta, aș dori să mulțumesc numeroșilor membri Econ cu care am uh, purtat discuții utile din noiembrie și până acum. Comisia dumneavoastră e foarte respectată, ați și vorbit acum despre volumul enorm de muncă pe care îl aveți și acum îmi dau seama încă o dată de ce comisia dumneavoastră are un renume atât de bun. Când am fost aici la audiere, am stabilit cinci priorități principale implementarea reformelor din ultimii cinci ani, încheierea reformelor financiare încă în curs, nerezolvate, să asigurăm o implementare consecventă a standardelor și principiilor internaționale, să dezvoltăm o uniune a piețelor de capital și să extindem uh, mai mult din beneficiile pieței unice către cetățeni. Aș dori, deci, în primul rând, să vă spun ce am făcut la fiecare dintre aceste cinci capitole principale. În primul rând, punerea în aplicare și, cel mai important, Uniunea Bancară. Cred că aici am făcut progrese bune. Organismul unic de rezoluție a preluat responsabilitatea supravegherii de la 1 noiembrie, mecanismul unic de supraveghere, cu susținerea comisiei dumneavoastră, am reușit să numim niște membri excelenți în comitetul director care vor avea chiar prima sesiune plenară mâine. Până la Crăciun am stabilit contribuțiile de bază pe care trebuie să le facă statele membre la Fondul Unic de Rezoluție și acum trebuie să mă concentrez pe transpunerea BRRD și uh, pe ratificarea IGA de către toate statele membre. Am spus acest lucru și la ultima reuniune ECOFIN și vă asigur că vom menține presiunile pe acest subiect. În ceea ce privește măsurile de nivel 2 și punerea lor în aplicare menționată de domnul președinte, știți ca și mine cât de importantă este această sarcină. Sunt peste 400 de împuterniciri în legislația de nivel 1, din care Comisia a folosit până la 345 anul acesta dat fiind nivelul de detaliu al uh, nivelului 2, noi vom respecta nivelul 1 și vom încerca să obținem un echilibru între gestionarea riscurilor și uh, păstrarea caracterului proporțional. Parlamentul participă la grupurile de experți și este astfel implicat în pregătirea actelor delegate dintr-o fază timpurie. De îndată ce proiectele de standarde tehnice vor fi pregătite de autoritățile europene de supraveghere, ele vor fi transmise comisiei și apoi colegiuitorilor. Mi s-a spus că se folosesc foarte bine um, perioadele din uh, activitatea ECON uh, dedicate verificării uh, care au loc lunar. Mi s-a spus că ați discutat chestiuni delicate, sper că discuțiile merg bine și dacă aveți ceva de discutat cu mine, vă stau la dispoziție. În legătură cu al doilea domeniu de activitate, aș dori să vă spun cum stăm cu dosarele pe care le-am moștenit. În primul rând, felicitări domnului Lamasur și vicepreședintelui Zalba în legătură cu LTIF și MIF. În ceea ce privește LTIF, aștept cu nerăbdare să pun în aplicare nivelul 2 cât mai rapid, ca să putem crea siguranță juridică și să creăm uh, Uh, legăturile cu investitorii. Dat fiind rolul LTIF în crearea piețelor secundare pentru proiecte de infrastructură sau credite pentru IMM-uri, doresc să fac progrese rapide. În uh, trilogul se discută mai multe propuneri acum și aș dori să mulțumesc Econ pentru angajamentul său constructiv în trilogurile politice privind uh, revizuirea directivei de mediere în asigurări, domnul Langen în special, și directiva serviciilor de plată, domnul vicepreședinte Tajani s-a ocupat. Discuțiile am înțeles că au fost foarte constructive până acum și uh, toată lumea este de acord cu ce trebuie discutat la nivel politic. Comisia își va continua rolul la nivel politic și tehnic și așteptăm uh, cu nerăbdare să încheiem uh, discuțiile în cadrul președinției letone. În ceea ce privește fondurile de piață financiară, știu că nu a fost ușor, așa că salut acordul obținut la Econ și doresc să o felicit pe Nina Gil. Iar acum Consiliul trebuie să stabilească o abordare generală. Mi se pare că, că compromisul Econ este un pas în direcția cea bună, ține cont de unele din preocupările legate de stabilitatea financiară și riscurile asociate cu uh, MMF, cu fondurile de piață financiară, și salut uh, poziția echilibrată găsită pentru uh, lichidități și diversificarea holdingurilor, holdingurilor de investiții și cerințele de transparență consolidate. Acum uh, analizăm pragul propus de 20 pentru LVNAV și vom evalua și preocupările legate de stabilitatea financiară asociate cu fondurile de piață financiară CENAV. De asemenea, și dumneavoastră discutați rapoarte în acest domeniu. Domnul Soro are un raport, uh, doamna Van Nurenheisen, domnul Höckmark și domnul Hayes. Pe lângă aceste dosare importante, trebuie să nu pierdem din vedere orice fel de riscuri emergente. După cum știți, Comisia intenționează să adopte în următoarele luni propuneri privind redresarea non-bancară și rezoluție. Aș dori să spun câteva cuvinte despre al treilea domeniu prioritar, standardele și principiile internaționale. Este nevoie de o punere în aplicare consecventă dacă dorim să garantăm stabilitatea financiară, să evităm arbitrajul reglementativ și să facem posibilă dezvoltarea activității financiare transfrontaliere. Date fiind regulile noastre de capital și lichidități, cred că Uniunea Europeană nu trebuie să se teamă să implementeze standarde internaționale într-un fel potrivit pentru Europa și care să corespundă cu peisajul financiar divers al Europei. Uniunea Europeană are o abordare foarte deschisă față de alte jurisdicții. Dacă va exista, vor exista condiții egale, reflectate în prevederile noastre de echivalență, noi uh, suntem gata să ne deschidem piețele către întreprinderi din state terțe. Personalul din subordinea mea lucrează cu autoritățile europene de supraveghere, iar echivalența și proporționalitatea sunt elemente cheie atunci când evaluăm state terțe. Noi facem analizele statelor terțe cu o piață mică și locală, diferit de cele care joacă un rol dominant pe piața globală. Am fost în SUA luna trecută și mă bucur să vă spun că în domeniul reglementării financiare SUA și UE sunt mai mult de acord decât uh, nu sunt de acord. Dar uneori ne confruntăm cu situații în care suntem forțați să încercăm să găsim soluții de ultim moment, așa cum s-a întâmplat în negocierea cu CFTC pe tema produselor derivate transfrontaliere. Nu trebuie să avem exact aceleași reguli, dar cred că ar fi util dacă am avea un sistem puternic de cooperare într-o fază cât mai timpurie a procesului de reglementare. Și ajung astfel la TTIP, pe care știu că îl discutați la Comisia Econ și că raportor este domnul Cofod. Credem că o mai bună cooperare ne-ar permite să uh, confirmăm rolul de lider al UE și al SUA în stabilirea de standarde globale pentru reglementările financiare. Dacă implementăm standarde internaționale în mod consecvent și dacă avem o cooperare de supraveghere strânsă, UE și SUA vor putea să se uh, bazeze fiecare pe regulile celeilalte, cât timp rezultatele obținute sunt aceleași. În același timp, vom îndepărta uh, tensiunile și costurile suplimentare care creează probleme întreprinderilor globale. De asemenea, am garanta mai mult stabilitatea financiară, pentru că problemele emergente sau potențiale ar fi depistate printr-o cooperare uh, în domeniul supravegherii și tratate în mod mai coordonat. Dată fiind vizita mea recentă în SUA, pot să vă spun că partenerii noștri înțeleg că ameliorarea dialogului nostru actual este un lucru cât se poate de rezonabil am reușit să explic că o uh, cooperare reglementativă în amonte nu este un mod de a submina Dodd-Frank de către Uniunea Europeană. În al patrulea rând, aș dori să vorbesc despre Uniunea Piețelor de Capital. Am avut o dezbatere mai extinsă acum o lună, nu vreau să mai adaug prea multe, dar aș face o scurtă recapitulare. Uniunea Piețelor de Capital înseamnă corelarea economiilor cu creșterea. Dorim să eliminăm barierele dintre banii investitorilor și uh, șansele de investiții. Vrem să depășim obstacolele care împiedică pe cei care au nevoie de finanțare să ajungă la investitori și să creăm un sistem pentru canalizarea acestor fonduri, deci lanțul de investiții, în mod cât mai eficient. Dacă reușim, cred că vom avea o șansă extraordinară să încurajăm investițiile pe termen lung în infrastructură și finanțarea alternativă pentru IMM-uri. Aștept cu nerăbdare să ascult ce părere au membrii Comisiei dumneavoastră și de asemenea ce părere au statele membre, parlamentele naționale, ONG-urile, IMM-urile și uh, industria serviciilor financiare. Eu și funcționare din subordinea mea am fost până acum în 9 state membre și vom uh, face și mai multe vizite în cadrul consultării dar m-aș bucura să particip și la alte evenimente pe care poate chiar dumneavoastră le veți organiza în statele dumneavoastră. În legătură cu titrizarea, securitizarea și revizuirea directivei prospectului, avem consultări pe același calendar ca al cărții verzi generale. Funcționarii Comisiei discută cu băncile centrale, cu autoritățile europene de supraveghere și autoritățile naționale de supraveghere, iar obiectivul meu va fi să facem progrese cât mai rapid și propuneri legislative spre sfârșitul anului. În al cincilea rând, am avut ca prioritate să explorez cum putem să aducem cetățenilor mai mult din beneficiile pieței unice. Uniunea Europeană a făcut foarte multe pentru serviciile financiare, dar eu cred că trebuie să le privim din perspectiva consumatorilor și să identificăm obstacolele care nu le permit să beneficieze de o mai bună concurență. De exemplu, în domeniul fondurilor de investiții transfrontaliere și marketingul lor, unde uh, cheltuielile de autorizare și de marketing sunt foarte diferite. Am înțeles că ele merg de la câteva sute la câteva mii de euro și, uh, de asemenea, prețul anumitor produse financiare sunt mai, mai competitive în unele state membre decât în altele. În următoarele luni voi lansa o consultare ca să vedem cum putem da consumatorilor un acces mai bun la produse mai multe, servicii mai bune și prețuri mai atractive. De asemenea, ne concentrăm pe sporirea investițiilor de retail, mai ales pe sporirea încrederii investitorilor ca responsabilitate cheie și provocare pentru sectorul financiar și, de asemenea, pe alfabetizarea financiară. În ultimii ani a crescut foarte mult volumul de reglementări financiare adoptate, în circunstanțe dificile și unor contra cronometru. Dar uh, cred că comisia dumneavoastră e cea mai în măsură să cunoască acest lucru. Aceste reglementări ne-au creat un sistem mult mai stabil și mai rezilient și, pe lângă asta, eu cred că ar fi o idee foarte bună să analizăm și consecințe, consecințele eventual nedorite. Așadar, uh, Salut ca din, raportul din proprie inițiativă al Comisiei dumneavoastră pe această temă și aștept cu nerăbdare să discutăm revizuirea în uh, momentul cel mai potrivit. Comisia va analiza actele legislative adoptate individual prin diferitele clauze de revizuire care există în toate actele legislative. Va trebui să le corelăm cu obiectivele de stabilitate financiară și, desigur, cu obiectivele de creștere și ocupare dar și, per total, vreau să înțeleg impactul combinat al regulilor noastre și consecințele interacțiunilor între diferite acte legislative. Sigur că nu vreau să pun sub semnul întrebării reformele pentru care am luptat atât de mult, dar știu că pentru mulți membri ai comisiei dumneavoastră e foarte importantă proporționalitatea și știu că pentru alegătorii dumneavoastră sunt foarte importante locurile de muncă și creșterea. Sunt convins că vom avea mult de discutat și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră, nu doar astăzi, ci și în lunile următoare. Mai ales că dorim să menținem stabilitatea financiară într-un mod care să susțină creșterea și ocuparea și să încurajeze investițiile pe termen lung. Mulțumesc! you very much to Commissioner Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Hill. Deschid acum uh, lista de vorbitori. Și primul este Gunnar Macri. Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, thanks to you, Mr. Commissioner, and thanks for your... Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru prezentările făcute. Așadar, vă urăm bun venit. Uh, Ideas uh, for what to do, and of course we... Domnul Höckmark, vă felicit pentru ceea ce ați făcut și de asemenea vă mulțumesc foarte mult uh, și pentru că ne-ați felicitat pe noi. În fine, aș dori să adresez o întrebare care s-ar putea să vi se pară ironică. Uh, dar să știți că nu asta este intenția mea. Însă există totuși în Uniunea Europeană o anumită tendință și anume că de îndată ce proiectele vechi se împotmolesc, o punem de un alt proiect. După aia o punem de o altă uniune în interiorul Uniunii, pentru că, nu știu, așa ne vine, avem un elan și astăzi avem mai multe uniuni care activează în Uniunea Europeană și toate aceste noi uniuni, de fapt, vin să înlocuiască tot ce n-am făcut noi în Uniunea deja existentă. Deci, ce să facem? Uh, servim mingea, numai că nu prea o mai returnăm. Și astăzi, de fapt, ne confruntăm cu o nevoie uriașă de investiții. Dar ne bucură foarte tare să aflăm că există această nevoie de investiții și, prin definiție, acesta este unul dintre lucrurile de care avem nevoie. Și firește că dezbaterea în acest caz se referă la planul de investiții. Practic, solicitările în Europeană însă în materie de investiții și nevoile de investiții sunt mult mai mari decât ceea ce se poate oferi acum și cam asta e problema întregului sistem financiar din Europa. De aceea m-ar interesa să aflu de la dumneavoastră. 1. Cum putem, prin Uniunea Piețelor de Capital, cum putem realiza ceea ce n-am reușit să realizăm creând Uniunea Europeană? Acum, nu știu dacă o să reușim, dar dacă o să reușim, cum o să reușim? Și a doua întrebare, cum vom folosi vechile proiecte, instituțiile deja create. Uh, și acum mă refer la faptul că în Uniunea Europeană s-au creat niște instituții dominate de bănci. Întrebarea este cum, vom, cum ne vom asigura că băncile deja existente și care domină modalitățile de finanțare pentru IMM-uri. V-aș întreba cum ne asigurăm, deci, că aceste bănci vor spori uh, investițiile pentru IMM-urile din Europa. Sigur, spuneam că nu e rău să lansăm mai multe uh, proiecte, dar uh, poate că n-ar fi rău să le și continuăm. Așadar, probabil că am putea foarte bine să încercăm uh, anumite lucruri noi, să zicem, dar să ne asigurăm și că uh, proiectele mai vechi sunt deja duse la bun sfârșit și puse în practică. Vă mulțumesc. Well, I, um, I agree with you. Uh... De acord cu dumneavoastră. Mai întâi uh, sunt de acord uh, în legătură cu ce spuneți referitor la Uniunea Piețelor de Capital. Noi uh, sperăm să putem obține ceea ce ne dorim de fapt de multă vreme și anume libera circulație a capitalelor consimțită de tratatul de la Roma. Însă, cred că ne dorim un nou elan politic, de fapt, care să se sprijine pe cerințele politice și cred că putem profita de ocazie pentru a analiza anumite lucruri și putem încerca să vedem dacă da sau nu avem ocazia să analizăm lucruri uh, mai vechi, într-o perspectivă nouă sau cine știe, uh, să vedem dacă situația o va cere, dacă putem identifica anumite soluții pentru că sunt uh, necesare. Oricum, nu încerc să găsesc pretexte și justificări pentru lucrurile pe care nu le-am făcut până acum, însă încerc să văd ce soluții ar putea exista, dacă putem avea o perspectivă nouă, tocmai ca să încercăm să obținem acest lucru. Și cred că ceea ce spuneți dumneavoastră referitor la legăturile care există între bănci și Uniunea Piețelor de Capital, mi se pare că e o legătură foarte bună. E clar că există o legătură și aceasta nu este o amenințare pentru Uniunea Bancară, nu o văd așa, ci văd ca venind în adăugarea, în completarea Uniunii Bancare și cred că am spus acest lucru și a reieșit și din discuțiile pe care le-am avut cu cei pe care am consultat și cred că ceea ce trebuie să facem în ceea ce privește aspectele bancare, sistemul bancar, Cred că trebuie să ne asigurăm că în anumite domenii, regulamentele care au fost adoptate și oricum urmează um, revizuirea regulamentului privind cerințele de capital, cred că trebuie să ne asigurăm că uh, el este unul adecvat, nu este unul exagerat și în același timp să avem o nouă perspectivă și să verificăm că sistemul bancar, pe lângă pietrele de capital, pentru că securitizarea este un exemplu foarte bun. Dacă putem foarte bine să revenim la un nivel de tranzacționare a unor valori mobiliare de calitate, acest lucru slujește atât sistemului bancar cât și pietrelor de capital. Deci eu cred că cele două se completează reciproc. Avem acum o ocazie foarte bună, având și sprijinul Parlamentului și a statelor membre, să facem pași înainte. Mulțumesc. Urmează Nina Gil din partea socialiștilor. Mulțumesc și bine ați revenit, dragă domnule comisar. Mulțumesc în egală măsură pentru sprijinul noastră pentru cadrul financiar multianual și aștept un angajament ferm din partea dumneavoastră să faceți presiuni pe lângă președinția letonă ca acest dosar să avanseze, pentru că oamenii sunt reticenți și este important totuși să încercăm să ajungem la o poziție a Consiliului pe acest subiect. De aceea cred că putem avansa pe marginea acestui, acestei discuții tripartite de îndată ce va ajunge subiectul în plenară. De asemenea, de acord cu ce spuneați dumneavoastră referitor la punerea în practică și faptul că este așa o cârpeală, uh, într-adevăr, aceasta este una dintre temerile pe care le auzi din partea celor din sectorul financiar, și anume că oamenii încearcă să-și extindă activitățile în mai multe state membre. De ce important este să rezolvăm problema înainte să trecem la Uniunea Piețelor de Capital. Și în legătură cu Uniunea Piețelor de Capital, mi se pare foarte important ca după luna mai să încercăm să acceptăm accelerăm uh, planificarea pentru neapitele de capital. De deci ce să stăm până în 2019 să urnim această Uniune când uh, dacă există o creștere uh, economică minimă și în același timp șomajul este la maxim, există o nevoie de capital uriașă. Deci noi acum avem nevoie de această Uniune, acum avem nevoie de instrumente de investiții, mai ales dacă ne dorim să facem uh, lucruri în favoarea consumatorilor și IMM-urilor. De aceea cred că trebuie să atacăm problema transparenței cu privire la IMM-uri, mai ales în ceea ce privește crearea unui eh, climat de încredere și eh, de pildă există birourile de credit, eh, acest tip de instituție birourilor de credit trebuie extinse la nivelul tuturor statelor membre și mi se pare că referitor la securitizare e suficient dacă acest proces este unul simplu și transparent. Mi se pare un instrument foarte important din pachetul care ține de Uniunea Piețelor de Capital și trebuie să recunoaștem că industria de capital încearcă să impună, de fapt, niște cerințe mai laxe. Cred că este importantă această directivă câtă vreme se asigură o transparență maximă, uh, mai ales dacă ne gândim la tranzacții, uh, transfer de risc, precum și uh, fluxurile și dinamica acestor fluxuri, precum și o perspectivă dinamică în legătură cu um, creditele acordate. Cred că o modalitate de sporire a transparenței ar fi ca din partea Comisiei să vină o propunere în care să se organizeze în Parlament o dezbatere în care să se prezinte acest registru de date tip non-profit care să permită tuturor participanților la securitizare să aibă acces la date și în același timp să vedem care sunt expunerile la risc și în același timp care sunt fluxurile între piețe. Cred că trebuie să urmărim în continuare această chestiune și orice fel de, a zis, de a crea o nouă bulă la un moment dat care să ducă mai departe la o criză totală. Uh, înainte de toate, aș vrea să spun președinției clar și apăsat că da, voi face presiuni cât pot eu. În momentul în care am fost la Riga, luna februarie, am făcut acest lucru, am semnalat această problemă și am sperat în găsirea unei soluții, însă voi insista, repet, pe acest lucru încă o dată, pentru că urmează să aibă loc um, votarea și uh, sunt de acord cu poziția dumneavoastră referitoare la cât de important este să se facă punerea în practică acestor prevederi și urmăresc de aproape acest lucru și sunt de părere că odată uh, făcută legislația, că trebuie să ne și asigurăm că ea este bine aplicată și în același timp uh, aplicată în mod uh, unanim uniform în Uniunea Europeană, cât privește Uniunea Piețelor de Capital, vă dau dreptate până la capăt referitor la um, faptul că este nevoie urgentă, nevoie imperioasă de așa ceva și personal, um, ce pot să spun, dacă sunt lucruri pe care le pot face eu pentru a stimula investițiile și pentru a stimula uh, creșterea și crearea de locuri de muncă, ce să vă zic, m-aș da cu capul de pereți până găsesc o soluție, pentru că cred că aceasta este cea mai mare dificultate cu care ne confruntăm, și anume creșterea și crearea de locuri de muncă. Ori treaba mea este când mă trezesc dimineață să-mi spun, bine, ce poți tu să faci punctual ca acest um, plan să avanseze și în același timp există o serie de lucruri um, care vor dura, însă în egală măsură sunt lucruri pe care trebuie să le facem cât putem de repede și acesta este motivul pentru care am lansat revizuirea procesului de securitizare, de asemenea directiva prin prospectele pentru produsele financiare și aștept cu nerăbdare să se facă um, progrese pe toate uh, fronturile, în toate punctele de vedere pe care le cunosc și vă sprijin până la capăt pentru că știu foarte bine că uh, avem ocazia să facem acest lucru și mai cred că trebuie să profităm de această ocazie și cred de asemenea că în ceea ce privește transparența sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră în legătură cu cât de importantă este această transparență. Uh, într-adevăr, remarc observația făcută dumneavoastră, însă cred că transparența este un instrument foarte puternic și cred că ar trebui să încercăm să dezvoltăm acest subiect. Mulțumesc, dragi colegi, ca să nu depășim timpii alocației, vă propun să nu depășiți cele 5 minute care vă revin, dar v-aș ruga să nu puneți 3 minute în asta întrebarea ca să rămână la două la răspuns. De aceea, dragi colegi, încercați să vă mărginiți la două minute când puneți o întrebare. Urmează Kate Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte, și bine ați venit, uh, Lord Hill. Uh, avem mai multe chestiuni care țin de mandatul trecut deja în legătură cu cerințele de capital. Eu am fost unul dintre cei care au susținut că participanții pe aceste piețe ar trebui să ni se adreseze în legătură cu noul proiect al Uniunii Piețelor de Capital. De ce a, a fost un program aglomerat în ultimele luni și anume s-a vorbit de aceste produse novatoare și de viziunea lor, așa cum o vădei ca făcând parte din Uniunea Economică și Monetară. Acum, Problema este că jumătate din reuniune am vorbit despre viziune și apoi cealaltă jumătate de ședință am vorbit de chestiuni care țin de MIFID sau alte uh, acte legislative care sunt acte legislative de nivel 2. Și întrebarea era, bun, ce putem face? Uh, există ceva ce ar putea împiedica lansarea Uniunii Pietrelor de Capital? De aceea am senzația că din discuția noastră de astăzi cu echipa de negociare de la ESMA și cu cea de la Comisie, simt nevoia să lămuresc o chestiune și mai ales în urma comentariilor făcute cu privire la transparență. Eu sprijin totalitatea totalitate transparența, dar uh, am o temere referitoare la piața de obligațiuni pe plan european. Când vorbim despre piața europeană de obligațiuni, Uh, până la urmă stăm și ne uităm uh, cu mine încrucișate la ce se întâmplă pe piața americană și ne bucurăm acolo de nivelul de lichiditate, având în vedere că eu ajuns la o transparență post-tranzacție și insist transparență post-tranzacție pentru anumite categorii de obligațiuni. Acum, în MIFID acest lucru se spune și acest lucru se regăsește și în cerințele de transparență și, în mod evident, se impune să ținem cont de uh, calitatea obligațiunilor guvernamentale, având în vedere fragilitatea piețelor. Și um, în mai multe articole apar trimiteri în MIFID la faptul că ESMA și alte organisme țin cont de ponderea uh, persoanelor fizice, respectiv a companiilor pe, la tranzacțiile de piețe de capital. Deci contează până la urmă, până la ce nivel ajunge transparența. Și mai sunt și alte criterii care vizează caracteristicile um, instrumentelor extrabursiere, dar și a obligațiilor. V-aș întreba dacă sunteți de acord cu temerile mele în legătură cu eventuala bulversare care ar interveni dacă ar fi să impunem o um, publicare pretranzacție a cotelor de bursă și de aceea credeți dumneavoastră că împreună cu echipa dumneavoastră am putea aborda acest lucru în mod uh, logic, de bun simț, fără să dăm uh, peste cap uh, draga a piețelor. Cred, cred că întrebarea dumneavoastră, de fapt, atacă problema în miezul ei, problema pe care, pe care încerc să o rezolv, și anume problema întregii direcții pe care o coordonez, și anume aceea de a găsi echilibrul adecvat între gestionarea riscurilor și să încercăm să facem acest lucru tocmai ca să nu dăm peste cap tot procesul de creștere. De aceea, în ceea ce mă privește de fiecare dată, ori de câte ori uh, mă ocup de Uniunea Pietrelor de Capital și de măsurile existente, mă preocupă acest subiect și cred că această transparență introdusă de MIFID mi se pare importantă, mi se pare salutară și cred că se impune o calibrare adecvată a uh, normelor metodologice, pentru că nu vrem să afectăm nivelul de lichiditate al piețelor financiare și uh, mai mult ca sigur că eu nu-mi doresc acest lucru, având în vedere perspectiva pe care o am eu în legătură cu buna funcționare a piețelor de obligațiuni. Dar, dar știu că aceasta este o problemă legătură cu care noastră ați luat măsuri și care pe mine personal mă preocupă. După cum știți, ESMA analizează subiectul și cu siguranță se vor ocupa de observațiile pe care le-ați făcut și dumneavoastră și nu numai dumneavoastră și sunt încrezător că împreună cu colegii mei vor găsi soluția adecvată, dar cred că trebuie să avem foarte mare grijă să ne asigurăm că vom ajunge la o calibrare adecvată. Mulțumesc din partea ALDE Peter Iasek. Commissioner, I also... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Și eu vreau să salut uh, ceea ce ați spus dumneavoastră în legătură cu dosarul referitor la uh, piața fondurilor de capital. Am auzit recent așa cum spunea, de exemplu, Daily Telegraph, că a, Grecia cea mică se apropie de inima Europei. Iată, aceasta pentru că sistemul bancar este din ce în ce mai internațional și a, o bancă austriacă a garantat până la 10 miliarde de euro și totuși Austria arată că uh, garanțiile de stat s-ar putea să devină caduce. Bineînțeles, toate acestea ar putea fi aduse în instanță, toate aceste decizii. Aceasta ar putea submina uh, principiile uh, directivei de rezoluție bancară și anume că criza este mai importantă decât ce se întâmplă cu banii contribuabililor și vreau să vă întreb dacă Comisia s-a gândit la această situație, dacă aceasta ar putea avea consecințe concrete din punct de vedere legislativ, dacă garanțiile trebuie să rămână în picioare sau nu. Și dacă vă gândiți la această posibilitate la BERT. Da, mulțumesc pentru că ați pus această întrebare. În ceea ce privește BERD, eu cred că trebuie să facem um, progrese pentru a putea uh, transpune această directivă și, de altfel, uh, este un pas următor după ceea ce am făcut în mandatul anterior. Acum sistemul la nivel global este mai puternic decât înainte. Însă, acest caz concret pe care l-ați uh, menționat dumneavoastră este unul complicat și uh, aceasta datorată faptului că e vorba aici de un amestec de reguli noi și vechi. Trebuie să acceptăm acest lucru. Există o perioadă de tranziție de la un sistem la altul care poate duce la astfel de aspecte mai complicate. Și pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră la ce fac serviciile mele, noi um, am menținut legătura cu autoritățile austriace în acest caz nu deținem încă toată informația necesară pentru a oferi un răspuns oficial, dar um, evaluarea preliminară pe care o facem este că um, aplica, sentința dată um, în legătură cu această directivă la începutul lunii martie este uh, justificată. Nu cred că ă, trebuie să se facă schimbări la momentul acesta și nu cred că ă, această cauză este una foarte ușor de interpretat. Dacă există ă, plângeri specifice, asta referitor la a doua parte a întrebării în legătură cu bailinul oferit de niște bănci germane, este un lucru pe care Comisia îl va analiza, bineînțeles, alături de actorii implicați. Mulțumesc și acum Miguel Viegas din partea GUE. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am mai multe întrebări. Câteva de caracter general și altele mai concrete. Majoritatea dintre ele au de-a face cu stabilitatea uh, a sectorului financiar. Aș vrea să ne explicați, dacă puteți, care este situația în ceea ce privește uh, separația între activitățile bancare, investiții speculative și activitate comercială pe de altă parte. Pentru că această separare a fost considerată ca fiind esențială imediat după criză, însă se pare că deocamdată a rămas în suspans. Uniunea bancară a fost creată într-un context în care existau uh, adevărați giganți, uh, prea mari ca să poată fi lăsați uh, să falimenteze. Mecanismul de rezoluție corespunde doar la 0,4% din fondurile necesare pentru recapitalizarea băncilor și asta s-ar putea să-i afecteze în mod direct pe cetățeni. În ceea ce privește mecanismul de supervizare, acesta ar putea afecta credibilitatea BCE-ului, care ar începe să îndeplinească un rol care nu este neapărat compatibil unul cu altul. În ceea ce privește uh, agențiile de rating, recent s-a dat o sentință împotriva uh, Standard Poor's pentru că ar fi înșelat investitorii și acum trebuie să plătească o amendă foarte mare. Care sunt consecințele uh, acestei sentințe, dacă ținem cont de faptul că această agenție și calificările pe care le dădea au afectat foarte mult ce se întâmpla în Europa. Well, on your, um, in, in reverse order. Da, uh, încep în ordine inversă în ceea ce privește agențiile de rating. Uh, în prima jumătate a acestui an va trebui să fie publicat un raport referitor la aceste agenții de rating în general, deci vom analiza câteva din aceste chestiuni în contextul acestui raport. Primul punct uh, mai general legat de situația sectorului bancar și posibilitatea de recapitalizare După cum vă spuneam, situația este mult mai stabilă acum și mai rezistentă pentru bănci decât um, era înainte. Cred că s-au făcut destule analize în acest sens care demonstrează acest lucru și este o părere partajată de mulți experți. Și uh, fondul pentru rezoluție cred că acum a început să clădească și mai mult pe marginea acestei rezistențe. Referitor la independență, cealaltă întrebare pe care ați spus-o, bineînțeles, independența este esențială și dacă ne gândim la mecanismul um, unic de supervizare, aceasta a ajutat foarte mult pentru a oferi această independență operațională și asta se dovedește și în abordarea pe care o are. Așa cum spuneam și mai devreme, contează foarte mult calitatea persoanelor pe care le-am numit la comitetul director al acestui mecanism unic de rezoluție. Au foarte multe de făcut, abia au început. Trebuie ca până la um, anul, până în ianuarie la anul, să fie totul operațional. Și cred că ei uh, își dau foarte bine seama de importanța sarcinilor care le revin. Mulțumesc! Și acum, uh, din partea verzilor, Morris uh, Scott. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să vă reamintesc că aceste investiții despre care vorbeam nu au fost disponibile până acum și investițiile au scăzut um, tocmai pentru că oportunitățile de creștere în economiile actuale au fost în scădere și nu a existat un sector economic um, care să progreseze prea mult. De aceea avem nevoie de investiții pe viitor, în special pentru IMM-uri. Suntem de acord că sistemul bancar nu oferă deocamdată investițiile de care au nevoie IMM-urile, însă noi, verzii, considerăm că eșecul sistemului privat de bănci se datorează și faptului că activitățile bancare au putut să utilizeze foarte multe activități de uh, speculă. De aceea, Credem că sistemul bancar tradițional ar trebui să fie reglementat și activitățile de risc ar trebui să fie mai bine reglementate pentru a oferi mai mult loc micilor afaceri și pentru a oferi mai multe credite rezonabile. De asemenea, uh, IMM-urile au nevoie de aceste credite și trebuie să aibă acces la ele. Un element cheie pentru sistemul bancar este și cel al evaluării creditelor și, bineînțeles, aici um, se pune în centru relația cu clientul. Așa că voiam să vă prezint câteva dintre ideile pe care noi le avem și să vă întreb care este părerea dumneavoastră. În primul rând, considerăm că ar trebui să um, ne centrăm la băncile, băncile uh, comerciale pe relația cu clientul și să se acorde mai mare importanță IMM-urilor. Dorim să uh, diversificăm uh, ofertele pe care le avem și să asigurăm o mai mare responsabilitate. Dorim să stimulăm băncile pentru a oferi mai multe sfaturi mmo urilor astfel încât aceștia să își diversifice sursele de finanțare pe piața de capital și aceasta ar însemna ca IMM-urile să aibă și uh, informații mai bune în ceea ce privește ratingul oferit pentru băncile respective. De asemenea, e nevoie de stimulente pentru investiții pe termen lung care să aibă efecte pozitive pentru viața cetățenilor și care să utilizeze mai mult capital și, prin natura lor, um, sunt uh, mai greu de diversificat la nivel local. Mulțumesc. Da, cred că răspunsul um, cel mai rezonabil uh, este că uh, toate ideile pe care le-ați prezentat sunt interesante și putem avea o dezbatere separată pe această temă. Nu ar trebui să vă răspund la fiecare dintre ele. Însă, care este părerea mea la modul general? Ceea ce încerc eu să um, obțin cu această piață unică a capitalului este să avem un sistem diversificat. E adevărat că în unele zone sistemul bancar local și relațiile existente la nivel local funcționează foarte bine și uh, companiile obțin banii de care au nevoie pentru a funcționa. Însă atunci când uh, mă duc în câteva din uh, statele membre mai noi, unde piețele de capital sunt mai puțin dezvoltate și mediul de afaceri și tradiția mediului de afaceri este mai puțin dezvoltată, pot să spun că ei sunt uh, destul de optimiști în legătură cu posibilitatea de a avea acest fond. Și, de altfel, dacă punem totul la oaltă, dacă avem o economie care depinde foarte puternic de uh, sistemul bancar și există o contracție puternică a acelui sistem, atunci efectul este în mod disproporționat mare pentru economia respectivă. Și iată ce s-a întâmplat în ultimii ani cu economia europeană. De aceea doresc să uh, diversificăm sursele de finanțare, astfel încât companiile să poată accesa această finanțare în etape diferite de dezvoltare ale lor. Avem uh, foarte multe companii în Europa care încep și uh, după aceea se duc pentru a se dezvolta mai bine în Statele Unite. Pentru că acest lucru se întâmplă, de exemplu, foarte mult cu companiile uh, ITEC, pentru că acolo finanțarea este disponibilă pentru ele. Deci trebuie să fim mai flexibili și aici în Europa și sunt de acord că e nevoie de stimulente pentru investițiile pe termen lung, investiții în infrastructură, de asemenea, sunt esențiale uh, și uh, voi ține cont de toate aceste elemente. Mulțumesc. Vreau să-i rog pe colegi să nu depășească două minute pentru intervenții. Domnul Zani. Uh, Mulțumesc. Aș avea două întrebări la adresa domnului comisar. Prima dintre ele este mai generală și se referă la Uniunea Piețelor de Capital. Dumneavoastră, de fapt, Comisia a venit cu o propunere pentru o carte albă și ați prezentat în egală măsură și observațiile pe care le aveți și observații care de multe ori și în esență de fapt vizează faptul că această prevedere trebuie să avantajeze IMM-urile europene care, despre cum bine știm, reprezintă o parte foarte consistentă a sistemului de producție europeană. Însă, marea îndoială pe care mă încercă pe mine și uh, care nu cred că va fi depășită prin această, aceste dispoziții, este cum am împăca interesele marilor concerne financiare internaționale cu interesele IMM-urilor. Practic, ceea ce mi se pare mie greu este tocmai posibilitatea de a împăca aceste două categorii de interese și, în egală măsură, mi se pare că este o problemă. Există riscul unei financiarizări a economiei reale, o problemă cu care ne confruntăm deja astăzi. De aceea vă rog să-mi spuneți mai la obiect care sunt propunerile din partea Comisiei punctual aici și a doua întrebare, vreau să reiau întrebarea referitoare la uh, BERD. Uh, cred că, așa cum spunea și colegul nostru, este prima situație în care se aplică pentru prima oară această situație pentru... Ah rezoluția bancară, acest mecanism de rezoluție bancară și probabil că aceste mecanisme de rezoluție bancară nu vor fi suficiente pentru a combate problema uh, bancară în Europa, pentru că problema rezoluției bancare, de fapt, este că ea va avea efecte asupra crizei de sistem și mai puțin asupra cauzelor, pentru că, într-adevăr, noi am făcut estimări conform cărora uh, o bancă, de pildă cum este Alpe Adria, o bancă nu foarte mare, acest lucru va avea efecte um, negative asupra întregului profit înregistrat de sistemul bancar german. De aceea cred că sistemul de supraveghere ar trebui să aibă mai mult, uh, mai mult curaj atât în Parlament cât și în Consiliu să intervină și să propună o uh, separare pur și simplu să vină cu o legislație punctuală pentru împărțirea pe categoria băncilor și care să vizeze în tocmai categoria um, băncilor. On uh, separation, obviously, <laughs> this, this... Da, mulțumesc. La comisia aceasta, într-adevăr, s-a explorat uh, această chestiune a reformei uh, structurii bancare, poate mai mult decât oriunde altundeva în Europa. De aceea cred că propunerea există și aceasta ne va ajuta să oferim o soluție pentru acele cazuri care sunt prea complexe pentru a fi rezolvate și uh, situația băncilor care sunt prea mari pentru a fi lăsate să uh, dea faliment. Deci, va trebui să găsim o soluție pentru toate aceste cazuri și sunt de acord că avem nevoie de această etapă. Referitor la această directivă a rezoluției bancare, în general, trebuie să ne asigurăm că ea se transpune în mod corect și este implementată în ansamblul UE. Însă cred că așa se și întâmplă, așa cum se întâmplă întotdeauna în Uniunea Europeană, când introducem noi măsuri, trebuie să ne asigurăm că ele se și implementează. Referitor la IMM-uri și finanțarea acestora. Eu încerc să analizez o serie de chestiuni care obstaculizează accesul la finanțe al IMM-urilor în ziua de astăzi și le împiedică să crească. Deci nu cred că există o soluție unică sau un răspuns unic. O parte a răspunsului ține de uh, cum poți să oferi o industrie mai dezvoltată de capital mixt în Europa și capital de risc, de asemenea o industrie sau un sector, să zicem, pentru investiții private și cum s-ar putea face ca și alți investitori să dorească să uh, financeze micile companii. Lucru care s-ar putea face dacă ar putea gestiona mai bine riscul existent și dacă ar avea mai multe informații, lucru pe care nu îl au în ziua de astăzi și deci nu sunt dispuși să financeze. Deci cum s-ar putea obține o mai bună informație asupra creditelor pentru ca investitorii să știe în ce ar putea investi. Deci există o serie de măsuri, nu este uh, Uh, un răspuns simplu sau unic. Uh, nu uh, trebuie doar ca marile instituții financiare să financeze IMM-urile, avem nevoie de surse mai diversificate de finanțare pentru IMM-uri, pentru investiții pe termen lung și pentru dezvoltarea infrastructurii. Mulțumesc și acum, doamna Cafel. Lord Hill. Mulțumesc, domnule președinte. Lord Hill acum o lună a discutat la comisia dumneavoastră despre Uniunea Piețelor de Capital și uh, s-a spus uh, că unii doresc să elimine obstacolele în calea Uniunii Piețelor de Capital pentru a susține creșterea și ocuparea. Am spus și astăzi că creșterea și ocuparea trebuie să meargă mână în mână și că obstacolele în calea investitorilor trebuie îndepărtate. În acest context, aș vrea să menționez două obiective din Cartea Verde în legătură cu accesul la sursele de finanțare și crearea de noi surse de finanțare pentru IMM-uri. Ați spus și dumneavoastră că capitalul uman este un subiect foarte important, la fel și accesul la capital și raportul cel mai recent Ernst Young arată uh, că um, în SUA s-au investit peste 86 de miliarde uh, de dolari în uh, proiecte cu grad ridicat de risc. În Europa, în schimb, doar 12% dintre investiții sunt făcute în proiecte cu grad mai mare de risc. Ce veți face, vreau să vă întreb, pentru a consolida accesul la piețele de capital în Europa? Mulțumesc! Well, the, the honest answer is that it, it, at the moment, too early for me to give. Răspunsul sincer este că deocamdată nu pot să vă dau um, un răspuns uh, prea util, însă este interesant faptul că încercăm să ușurăm viața pentru piețele de capital de risc în Europa pentru ca ele să se dezvolte. Și faptul că companiile europene merg în continuare în afară pentru a căuta capital, nu cred că este un fenomen prea bun pentru viitorul economiei noastre. Deci cred că trebuie să înceteze această nevoie. Acum, din punctul de vedere al consultării făcute sau promovate de această carte verde, ea trebuie să ajungă la categorii uh, cât mai variate de persoane, persoane care lucrează în acest domeniu al capitalului de risc, persoane din societatea civilă, mm, în general toți actorii implicați pentru a ne da idei, să vedem ce pași ar trebui să facem, care sunt obstacolele cu care ne-am putea confrunta și am făcut acest lucru încă din mandatul anterior, când uh, Iusif și alte um, texte au fost introduse și cred că s-au stabilit, s-au înființat o serie de fonduri. Va trebui să vedem toate aceste regulamente, să vedem dacă ele funcționează, dacă sunt operaționale așa cum speram să o facem și dacă ele au reușit să facă ca um, capitalul de risc și uh, capitalul pentru operațiuni sociale să fie atractiv așa cum ne doream. Oricum, uh, prin consultarea pe care am lansat-o, sperăm să primim cât mai multe idei pentru a vedea cum putem promova pe viitor această temă. Mulțumesc, doamna Hubner. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, m-a bucurat foarte mult că ați împărțit foarte clar um, această piață a capitalului în cei trei piloni și ați analizat uh, separat pe fiecare în parte. Și întrebarea mea este următoarea. Nu știu dacă aveți o idee clară în ziua de astăzi ce puteți face pentru ca economiile să nu meargă în afară, să rămână aici și poate chiar și mai mult să atragem economia aici în Europa. Dumneavoastră ați vorbit de acest alfabetizare a oamenilor în domeniul financiar. Însă vreau să vă întreb dacă este o chestiune de mai multă reglementare sau de mai degrabă de o promovare pe piață Credeți că e nevoie să acționăm în alt fel decât prin uh, texte legislative? Și vreau să vă întreb și dacă instrumentele pe care le promovăm noi, dacă pentru aceste instrumente riscul este într-adevăr mare, atunci ce putem face? Referitor la taxa pe tranzacții financiare, pentru că mă gândesc la aceasta Situația este foarte diferită la nivel global față de ce se întâmplă la nivel european și nu știu dacă Comisia ar putea interveni pentru că situația este oarecum blocată în procedura de cooperare consolidată și cred că Poate comisia s-ar putea gândi să intervină sau pur și simplu se abține și așteaptă să vadă ce se întâmplă. Um, I think first of all, um... Mulțumesc. Referitor la întrebarea mai generală pe care mi-ați spus-o, regulament, bune practici, care ar fi opțiunea mea? Eu cred că avem nevoie de legiferare și uh, vom avea nevoie de o astfel de legiferare pentru cadrul de securitizare, de exemplu, dar dacă reușim să atingem obiectivele noastre fără să legiferăm, deci, de exemplu, prin bune practici, prin inițiative în uh, domeniul industriei și așa mai departe, atunci sunt favorabil și pentru astfel de acțiuni, pentru că e nevoie de foarte mult timp pentru a legifera și revin aici la comentariul făcut de Nina Gil. E oarecare urgență în toate aceste acțiuni pe care trebuie să le facem. Deci dacă dorim să facem multe și reușim să o facem fără legislație, atunci eu voi susține o astfel de abordare și, în general, atunci când uh, voi stabili la, uh, în a doua jumătate a acestui an următorii pași pentru piața de capital, cred că voi propune un adevărat mix de măsuri legislative și non-legislative. Al doilea punct referitor la economii. Eu sper să propunem o serie de măsuri care să dezvolte piețe de capital mai mari în Europa, care să fie atrăgătoare pentru investitori, pentru că oamenii au nevoie să-și investească economiile uh, când ajung la vârste mai înaintate, pentru că avem și această problemă demografică și trebuie să încurajăm pe oameni să uh, economisească pe termen lung. Companiile trebuie să atragă aceste fonduri și uh, cetățenii trebuie să facă investiții și pe termen lung. Deci pentru asta e nevoie de piețe reglementate, investitorii trebuie să se simte în siguranță atunci când uh, investesc banii lor. Deci, dacă considerați că piața de capital ar putea prezenta un risc pentru aceste economii, atunci răspunsul este că ea trebuie să fie reglementată. A treia întrebare Uh, referitoare la uh, taxa pe tranzacții financiare. Dumneavoastră știți că domnul Moscovici se ocupă de această temă. Eu unul consider uh, că cel mai bine ar fi să reglăm, reglăm această situație la nivel global pentru a asigura o competitivitate și o concurență loială și egală peste tot în lume, iar rolul Comisiei va fi să ofere asistență tehnică statelor membre care merg sau vor să meargă mai departe. Asta se și întâmplă acum. Domnul Moscovici spune că dorește să ajungă la un acord realist și ambițios în același timp, iar din punctul meu de vedere aș spune că implicațiile uh, unei astfel de taxe pentru stabilitatea financiară, pentru piața de capital în Europa, pentru locurile de muncă în general, Um, sunt foarte mari și ar trebui să ținem cont de ele. Mulțumesc. Hubaie, mulțumesc. Mulțumesc, um, domnule comisar. Um, vreau să vă întreb în legătură cu această relaxare cantitativă și se vorbea de datoriile suverane care ar putea reprezenta un risc pentru stabilitatea financiară și vreau să vă întreb în legătură cu măsurile luate de BCE dacă sunteți de acord sau nu cu riscul care a fost evaluat. Referitor la piața de capital, bineînțeles, noi uh, vă urmăm în ceea ce privește obstacolele existente pentru companiile europene, europene în ceea ce privește accesul la finanțare, în special pentru IMM-uri, însă cred că trebuie să susținem în special economia reală și să susținem pe termen lung infrastructurile și pentru asta trebuie să încurajăm investițiile atât de capital privat cât și cele publice productive. Și știm că în statele membre aceste uh, contracte de parteneriat public-privat sunt foarte diferite și asta are un efect direct asupra pieței capitalului. Nu știu dacă v-ați gândit la acest lucru, nu știu dacă v-ați gândit la posibilitatea de a implementa măsuri pentru a permite tuturor statelor membre să reacționeze în egalitate de condiții. Ați vorbit de asemenea de Uniunea Piețelor de Capital și asta duce și la procesul de privatizare și pentru mulți cetățeni există aici o teamă de a ajunge într-o astfel de situație și la consecințele negative pe care le-am suferit în urma cu câțiva ani. Dar pentru ca sistemul să funcționeze, trebuie să existe și o încredere din partea tuturor participanților. Deci nu știu cum puteți să-i asigurați pe europeni, nu știu dacă aveți elementele necesare pentru a oferi această asigurare, pentru a nu ne regăsi în situația de acum câțiva ani. Mulțumesc! Da, încep cu procesul de securitizare. Pe măsură ce uh, ne gândim la măsurile pe care să le luăm și tocmai de aceea am lansat procesul de consultare, suntem foarte conștienți de ce s-a întâmplat înainte, inclusiv eu, bineînțeles, și nu dorim să recreăm problemele trecutului. Cred că măcar atâta este clar pentru toată lumea. A existat acest risc al securitizării și niciodată nu trebuie să ne întoarcem la el. De aceea, cred că trebuie să fim foarte precauți pentru a vedea cum elaborăm acest model și cum ne putem întoarce la el în mod rezonabil astfel încât securitizarea să fie simplă, transparentă, standardizată. Și sunt încurajat de faptul că BCE-ul și Banca Angliei și alte instituții sau organe s-au gândit cu foarte mare atenție la acest mecanism și ne susțin. Nu e vorba aici de organizații care doresc ca noi să ne asumăm un risc suplimentar. Deci suntem conștienți că trebuie să acționăm cu mare atenție și tocmai de aceea avem o dezbatere largă cu industria, cu comisia dumneavoastră, cu toți cei implicați. Avem o perioadă de consultări de trei luni, care se va sfârși la uh, sfârșitul lunii mai, după care va trebui să venim cu o propunere legislativă. În legătură cu Uniunea Economică și Monetară, într-adevăr, obiectivul este acela de a spori accesul la finanțare pentru IMM-uri. Și aceasta este o parte a cărții verzi pe care am prezentat-o și încercăm să analizăm toate posibilitățile prin care putem atinge acest obiectiv pentru a fi mai atractiv prin securitizare, de exemplu, sau prin alte mijloace, prin cerințe aplicate asigurătorilor. E vorba de măsuri care se vor aplica în întreaga UE. Deci se va face cu oarecare coerență. Primul co comentariu pe care l-ați făcut referitor la relaxarea cantitativă și, în general, situația economică este o parte a responsabilității mele alături de stabilitatea financiară și va trebui să fim foarte atenți atât față de riscurile macroprudențiale, cât și cele microprudențiale. Cele macroprudențiale, în general, le analizăm prin uh, Comitetul uh, pentru Risc Sistemic și știți că vom face o analiză chiar în acest an pentru a vedea dacă trebuie să facem schimbări. Însă, va trebui să fim foarte atenți în continuare și sunt convins că și domnul Draghi uh, va face acest lucru la nivelul BCE-ului. Brian Hayes. Brian Hayes. Uh, thank, thank you, President, and can, can I welcome back? Mulțumesc și urez bun venit din nou la econ domnului comisar Hill. După cum ați spus, am auzit și noi că ați fost în 9 state membre până acum și vrem să mulțumim că sunteți deschis vizitelor către stat, în statele membre, că doriți să ascultați părțile interesate, mai ales organizațiile de consumatori. Cred că e un început foarte bun și uh, îl salut. Am o întrebare legată de TTIP. Ați făcut comentarii în 25 februarie și ați vorbit despre situația actuală a negocierilor. Cred că ar fi corect să subliniem faptul că există o diferență fundamentală între cooperare, pe de-o parte, care se axează pe un dialog informal și un uh, fel de ping-pong între UE și SUA și, pe de altă parte, un set de reguli comune. Ați putea să ne dați mai multe detalii uh, la Comisia Econ astăzi, ca urmare a discursului din februarie, să ne spuneți ce încercați să obțineți de fapt. Eu cred că ar fi un dezastru dacă nu am obține un capitol uh, financiar substanțial ca parte a TTIP. Și cred că ar trebui cel puțin să încercăm să avem un acord comun între uh, Statele Unite ale Americii și UE uh, în domeniul serviciilor financiare. Știu că SUA nu prea au tendința să vadă lumea ca pe uh, un obiect al unei reglementări unice, dar eu cred că ar fi bine poate să avem standarde comune, chiar dacă avem două reglementări separate. Și ce mă interesează sunt fondurile de piață financiară pe care le-ați menționat mai devreme, pe, care sunt foarte importante pentru Parlament și noi sperăm să pregătim un text pe această temă până la sfârșitul lui aprilie. Și aș dori să ne spuneți mai multe despre situația negocierilor. Care considerați dumneavoastră că este situația între UE și SUA pe acest domeniu? Mulțumesc în primul rând pentru observațiile generale și pentru că ați apreciat vizitele noastre în statele membre. Cred că este extrem de important în calitate de comisar să fac aceste vizite să ajung în diferite state, în diferite circunstanțe. Cred că e important să ascult cetățenii, organizațiile de consumatori și, desigur, să discut cu practicienii serviciilor financiare, pentru că cred că este de bun simț să știm ce spun ei despre impactul în lumea reală al ideilor noastre ei au opinii diferite, dar cred că nu trebuie să încercăm să legiferăm izolat de lumea reală. În ceea ce privește TTIP și SUA și situația actuală, cred că ați rezumat uh, foarte bine poziția. Cred că obiectivul nostru de a încerca să avem o cooperare mai puternică în domeniul financiar în cadrul TTIP izvorăște din faptul că serviciile financiare sunt o industrie atât de reglementată încât reglementările financiare sunt un mod de a controla accesul la piață. De aceea, eu cred că uh, să ai un acord comercial care nu include uh, aceste tranzacții ar fi uh, o șansă ratată. Așa cum ați spus, SUA și UE eh, reprezintă cea mai mare piață de servicii financiare din lume împreună și mi se pare destul de rezonabil ca ele să colaboreze. Obiectivul eh, încercărilor noastre este să ameliorăm cooperarea legată de punerea în aplicare a unor reguli care foarte adesea derivă din standarde globale. De cele mai multe ori e în regulă, dar sunt unele subiecte printre care CCP-urile, uh, nu merge bine. Iar uh, de, de exemplu, contrapărțile, cum spuneam, se uh, întâmplă doar o colaborare informală, nu la nivel înalt. Și uh, cred că ar fi important să avem un alt nivel. Acesta este mesajul pe care doresc să-l transmit uh, Statelor Unite. Cred că au înțeles asta, cred că în unele cazuri s-au temut că noi dorim să atacăm uh, Dodd-Frank, ceea ce nu este cazul. Știu că e un subiect foarte delicat în SUA, dar noi vom merge înainte pentru că dorim să uh, ajungem realmente la un rezultat. Yeah, I agree. Uh, Jonas Fernandez. Muchas gracias, presidente. Domnul Fernandez. Comisario. Eu eh, para usted. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule comisar, la comisia noastră. Am trei întrebări pe care sper să le pun foarte rapid. Prima întrebare se referă nu neapărat la proiectul piețelor de capital, ci la micile probleme cu care se confruntă cetățenii europeni. Mulți dintre noi, deputații, asistenții, de asemenea, avem astfel de probleme pentru a plăti, de exemplu, facturi în altă țară dificultăți de a deschide un cont într-o țară în care nu avem reședință și așa mai departe. Sunt toate acele mici detalii pe care trebuie să le îmbunătățim pentru uh, funcționarea completă a Uniunii Monetare și Financiare și cred că ar fi bine să ne gândim și la aceste aspecte. Și acum, uh, dacă revenim la Cartea Verde. Aș avea o întrebare. Din câte am înțeles eu, această carte verde dorește să sporească oferta de produse și servicii financiare în afară de um, oferta bancară tradițională, să zicem așa. Iată de ce se mizează pe nevoia de armonizare a regimului fiscal, pe armonizarea normelor de contabilitate, armonizarea legilor de uh, solvabilitate, de exemplu. În țara mea, în Spania, există probleme foarte mari cu această legislație și Ideea este că avem nevoie de o armonizare pentru o distribuție eficientă a capitalului în întreaga UE. Vreau să vă întreb cum credeți că vom putea face progrese dacă ținem cont și de angajamentul luat de președintele Juncker în vederea armonizării uh, bazei disponibile pentru taxa pe societăți, uh, care va fi esențială pentru piața de capital. Și o ultimă întrebare. Cum vedeți dumneavoastră această legătură între Uniunea de Capital și Uniunea Bancară, dacă ținem cont de faptul că nu toate țările care se află în Uniunea Bancară, mă scuzați, spune oratorul, nu toate țările care vor sta în Uniunea de Capital se vor afla și în cealaltă Uniune. Deci cum vedeți legătura între cele două? Pentru că trebuie să existe o legătură foarte clară și solidă între cele două tipuri de Uniuni. Mulțumesc! Um, on, well, on your, your last point, uh, what's the... În legătură cu ultimul punct, care este legătura? Înainte de toate, ar trebui să începem uh, de la Uniunea Piețelor de Capital pentru toate cele 28 de state membre. Cred că trebuie să fie pentru toate statele membre și este un proiect clasic de piață unică. Cred că în Tentativa de uniune bancară a fost creată pentru a trata o problemă specifică și cred că a făcut acest lucru cu succes, iar Uniunea Piețelor de Capital se referă la o altă provocare. Cred că Uniunea Bancară susține Uniunea Piețelor de Capital, dar nu este o Uniune Bancară 2, dacă înțelegeți ce vreau să spun cred că este complementară, dar cred că ar fi extrem de important pentru o piață unică a capitalurilor ca toți cei, toate cele 28 de state membre să considere că e un proiect la care merită să participe. În ceea ce privește uh, taxa pe insolvență, încă o dată voi mai reveni în a doua parte a anului cu propuneri mai specifice din diferite domenii. După cum ați spus, legile insolvabilității sunt foarte divergente în diversele state și uh, e clar că nu este clară, e clar că nu este simplă situația voi colabora împreună cu colega mea ca să vedem ce măsuri practice se pot lua. În ceea ce privește uh, conturile bancare și uh, operațiunile bancare de bază, am discutat chiar ieri cu reprezentanți ai Parlamentului ai Parlamentului olandez și um, nu am... Uh, ne-am gândit că trebuie să abordăm și aspectele de retail și să vedem cum funcționează acest sistem pentru cetățeni. Cu siguranță trebuie să ținem cont de măsurile luate până acum pentru a acorda o protecție sporită consumatorilor și mai multe drepturi. Trebuie să vedem ce alte eh, măsuri sunt necesare. Mulțumesc, Pablo Zalba. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că nu am uh, fost aici uh, la început pentru a asculta discursul dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru uh, raportul referitor la ratele de schimb. De asemenea, vreau să vă felicit și pentru Cartea Verde, pentru Uniunea Piețelor de Capital. Este un punct de plecare foarte bun care sper să se transforme în realitate cât mai repede cu putință. Chiar în această dimineață am uh, participat în circumscripția mea, în Pamplona, la o întâlnire cu IMM-urile cele mai importante din Spania și uh, președintele acestei asociații a IMM-urilor uh, spaniole se plângea de o problemă care cred că nu este doar specifică țării mele, și este o problemă a țărilor din sudul Europei, este vorba de lipsa de credite și aceasta face ca uh, viabilitatea acestor companii să uh, fie sub semnul întrebării. Sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu tot ce ați spus referitor la Uniunea Piețelor de Capital, însă vreau să îmi spuneți cum puteți explica unui lucrător dintr-un, uh, din, dintr-un IMM cum uh, această uniune a piețelor de capital ar putea ajuta, pentru că atunci când o bancă îi spune că nu îi dă credit, să existe și o altă alternativă pentru el, pentru că totul sună foarte bine și vă susțin. Dar aș vrea, dacă eu sunt un mic întreprinzător, să-mi spuneți și mie cum va schimba aceasta lucrurile pentru mine, dacă doresc să obțin un credit pentru un IMM din Spania sau din Italia. Și vă mulțumesc dinainte, domnule comisar. Uh, well, you for that. Uh... Mulțumesc. Sper să ajung în curând în Spania, în câteva săptămâni, ca să discutăm despre Uniunea Piețelor de Capital. Sper să mă întâlnesc cu reprezentanții ai unor IMM-uri și aștept cu nerăbdare să continu conversația atunci. Primul lucru pe care aș dori să vi-l, să vi-l spun este când vorbiți cu acești actori să-i încurajați să se implice în consultările noastre. Orice sugestii practice ale lor sunt foarte utile și ne pot ajuta pe noi să îi ajutăm. Răspunsul meu la întrebare cum putem să-i ajutăm este următorul. Cred că diferite întreprinderi în diferite faze de dezvoltare au nevoi diferite. Și la ora actuală, în diferitele state membre, avem uh, diferite etape de redresare economică și sisteme financiare specifice. Sunt state membre în care uh, sistemul bancar uh, și IMM-urile au o relație foarte puternică care funcționează bine. Deși aș spune în paranteză că în unele dintre aceste state mai sunt lucruri de făcut. Uneori IMM-urile trebuie să vadă dacă nu pot primi un credit de la o bancă, ce alternative au um, de pe piețe sau ce uh, fel de acces au la uh, capitalul de risc. Dacă dumneavoastră ați fi un antreprenor, am fost și eu în această situație, am uh, încercat să merg la bancă, dar procesul era foarte complicat și am apelat la ceea ce se numea plasament privat. Și uh, astfel am uh, făcut rost de capital și am reușit uh, să mă pun pe picioare. Dar e vorba de structură, e vorba de a oferi oamenilor opțiuni, e vorba de o simplificare a pieței europene, pentru ca um, capitalul de risc, plasamentele, plasamentele private, să aibă interesul de a oferi finanțare și să colaboreze mai bine cu întreprinderi mici. Toate acestea sunt o cultură. Deci eu, ca și dumneavoastră, cred că este un subiect urgent și important, dar unele dintre aceste lucruri uh, se, sunt, uh, reprezintă procese care durează mulți, mulți ani, nu poți grăbi lucrurile. Cred că uh, Trebuie să oferim mai multe opțiuni, să oferim mai multe informații și abia apoi vom reuși uh, să punem lucrurile în mișcare. Mulțumesc, Paul Tang, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru prezență. Cred că avem abordări diferite. Ați spus în introducerea dumneavoastră că avem nevoie de legislație mai ales pentru a stimula uh, agenda comună de creștere și ocupare. Parcă se presupune că, serviciul, că sectorul financiar este în interesul consumatorilor, al întreprinderilor mici și așa mai departe, și că actorii uh, serviciilor financiare nu acționează în propriul lor interes. Sunt uh, se întâmplă multe lucruri. Se vând credite consumatorilor în monedă străină, uh, ratele sunt foarte complexe, sunt tot felul de produse derivate. Deci e greu să mai avem încredere că acest sector va servi economia reală până la urmă. Eu vreau să vă întreb, care credeți că este rolul Comisiei pentru a restabili încrederea în sectorul financiar? Credeți că Comisia joacă un rol în acest sens și dacă da, care este acest rol? Și apoi, credeți că e nevoie de abordări mai soft care să completeze legislația, poate coduri de conduită, pentru bancheri există așa ceva în țara mea, în țările de jos. Deci ați fi pentru o abordare mai soft și o întrebare mai specifică în legătură cu Uniunea Piețelor de Capital. Mă interesează ideea de a disemina informațiile de credit IMM-urilor și informații despre um, uh, investitorii non-bancari. Dar oare ei vor face? nu apelează la acele, la acele surse de finanțare pentru că nu au informațiile? Mulțumesc! Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește încrederea, valorile, standardele. Aceste chestiuni sunt extrem de importante. și aș vrea să mă aflu într-o postură, într-o situație în care sectorul financiar să joace un rol mai pozitiv și mai informat despre finanțarea întregii economii. Eu și eu aș dori să-i susțin să facă așa ceva, dar în, în situația actuală nu cred că ar fi sănătos nu e sănătos că sunt încă priviți uh, ca niște paria. Cred că acest lucru nu e bun nici pentru economie, nici pentru acești actori financiari, nici pentru investitori. Așadar, eu doresc să depășim această problemă. Și cred că uh, principala responsabilitate aparține actorilor din sectorul financiar. Cred că este nevoie de leadership, e părerea mea, care poate că diferă de altora de aici, eu cred că poți să creezi reguli ca să încerci să ameliorezi cadrul, sistemul, să ai transparență, raportare și așa mai departe. Dar cred că până la urmă valorile corecte trebuie să vină de la oamenii care lucrează acolo. Pentru că dacă ai doar o abordare reglementativă, pericolul este ca ea să fie tot mai complicată, să fie angajați tot mai mulți juriști care uh, evaluează cum se poate opera în cadrul juridic, dar asta nu duce la o schimbare de valori și eu cred că e nevoie de o schimbare de valori. Dar cred că aceasta este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă. Eu discut foarte mult cu acești actori și cred că știu și ei că este o mare provocare pentru industria serviciilor financiare. În ceea ce privește creditul, informațiile referitoare la credit pentru IMM-uri, Cred că este o informare foarte importantă, este un aspect foarte important. La ora actuală, băncile sunt cele care dețin, acest, dețin aceste informații și un subiect analizat în Cartea Verde, pe care cred că l-ați văzut, este care e imposibil să avem un sistem comparabil de informații între bănci și IMM-uri și ca să dezvoltăm un astfel de sistem ar trebui să fim foarte atenți să nu impunem un sistem care să fie atât de împovărător și de dificil încât IMM-urile să nu mai vrea ca IMM-uri care nu vor de fapt să obțină investiții să rămână blocate de acest sistem. Pentru că până la urmă nici nu mai știi pentru cine se complică situația, mai mult pentru investitor sau pentru micul afacerist. Dar dacă aveți mai multe informații din perspectiva olandeză, m-aș bucura să le aud. Thank you. Mulțumesc foarte mult domnului comisar Hill. Cred că a fost um, foarte util uh, acest schimb de opinii. Ați menționat mai multe subiecte foarte importante și aș dori să mai subliniez un lucru important pentru cooperarea noastră viitoare și anume trebuie să plasăm cetățeanul în, în centrul preocupărilor noastre, inclusiv în domeniul serviciilor financiare. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați susținut în dosarele legislative la care lucrăm și încă o dată mulțumesc pentru prezență. Thank you.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 colleagues, may I ask you to take seats? Dragi colegi, vă rog să luați loc. Propun să mergem mai departe, să trecem la vot. I ask colleagues to put into the machine. Vă rog să pregătiți consolele de vot și putem începe deja să votăm, să verificăm, pardon. Așadar, deschid votul ca să verificăm, să deschid votul. Still a number of colleagues to vote. Că mai sunt colegi care nu au votat. Ok. Check liberals for the moment. Vă rog, verificăm și la grupul liberal. Trebuie să... Da, sunteți cinci. Ok, we close the vote. S-a închis votul. Haideți să verificăm și la conservatori. Domnul Luche, trebuie să-l numărăm separat. Bun, deci haideți să începem cuvântul cu privire la proiectul lui Renato Soru în legătură cu raportarea și transparența titlurilor financiare în tranzacțiile financiare. Începem cu amendamentul 118. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 119 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 120 și 21, 121 pentru, împotrivă, abține. Se respinge. Propunerea de compromis A pentru prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, pentru, împotrivă. Verificăm. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. încă două voturi împotrivă de luat în calcul, deci s-a închis votul, se respinge. Propunerea de compromis B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. La D. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141. Acum ce este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Pentru 141 s-a deschis votul. E un vot în plus de la PPE. în continuare. E un vot în plus de la PPE, vă rog. Mulțumesc. S-a închis votul. Plus două voturi împotrivă, de deci să respinge amendamentul din cauza votului domnului Tremosa. Ambele voturi sunt împotrivă. La 143, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge și acesta 144 nu este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 150 pentru, împotrivă, abțineri. <coughs> Verificăm la 150. S-a deschis votul. Iar un vot în plus de la PP, acum e bine. S-a închis votul. Se respinge. A, nu, asta spune că mai avem două voturi pentru, de aceea se adoptă. Da, se adoptă, așa încât la 32, cine este pentru? Împotrivă se adoptă, 33 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 154 pentru, împotrivă, se respinge. 155 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, la de 155 s-a deschis votul. Iar un vot în plus de la PP. <clears throat> S-a închis votul. Plus 2, nu? Plus 2 voturi pentru. Deci oricum se respinge. Mai departe. la 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. La compromisul F acum cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 156 acum cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. 157 pentru, împotriva abțineri se respinge, 158 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm, cred că se respinge, dar haideți să verificăm, să a deschis votul. Ba nu, stat așa că se adoptă. Nu, cred, pentru că avem două voturi în plus pentru, iar avem un vot în plus de la PP. Bun, s-a închis votul, se adoptă cu două voturi în plus acum. 158, da? 35 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge la 36, nu, la 35, de fapt, la, ați votat împotrivă la 35. Pentru că cred că ați făcut o greșeală. Bun, nu contează. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La amendamentul 35 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 36. Acum cine este pentru? Împotrivă. Vă rog, ridicați mâna. Abțineri. Se respinge. 159. Acum cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Da. La 37 ce este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Și acum compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 166 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 167 pentru? împotrivă, abțineri. Verificăm la 167 cine este pentru. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Iar un vot în plus de la pe. S-a închis votul plus două voturi pentru. Se adoptă. 168. Acum cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge 169 cine este pentru. Am senzația că majoritatea, haideți să verificăm, să a deschis votul, deci probabil că ar trebui să adoptăm, dar deschidem votul la 169. S-a închis votul. Se adoptă 170 pentru împotrivă, abțineri, eu aș zice că cei mai multe se adoptă. Haideți să verificăm însă. S-a deschis votul. Vă rog, votați la 170. Deci mai adunăm două voturi împotriva, înseamnă că se respinge. Bun, am ajuns la 42. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, în acest caz se adoptă 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă la 44 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 45 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 46 pentru împotrivă abținem se adoptă compromisul H și acum cu amendament oral. Votăm mai întâi pentru amendament oral pentru împotrivă. Eu cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Pentru amendament oral s-a deschis votul. Iar avem un vot în plus de la PPE. S-a închis votul, se respinge și acum votăm tot compromisul, dar fără amendament oral, pentru, împotrivă, abține, se adoptă mai departe la 177, împotrivă, 117 abțineri, haideți să verificăm, 117 verificăm, s-a deschis votul. Iar un vot în plus de la PP. S-a închis votul. Deci, cred că aveam două voturi suplimentare pentru domnul Luche, votase pentru, de aceea se aprobă compromisul I. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 203 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm compromisul J. Avem două amendamente orale, mai întâi votăm primul amendament oral propus de către, propus de către GUE, deși este pentru primul amendament oral, potrivă, abțineri, se respinge. Mai departe, al doilea amendament oral propus de către VERS, pentru, împotrivă, se respinge, verificăm. Al doilea amendament oral s-a deschis votul. Vote is closed, is rejected. Now S-a închis votul. Mai departe trecem la compromisul J, dar cu modificare de rigoare, însă pe două părți. Prima parte pentru, vă rog, împotriva abțineri se adoptă partea a doua, cine este pentru, abțineri se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 205, cine este pentru, Împotrivă, abțineri se respinge. 206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 170 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 și 211, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, Eu cred că se adoptă pentru că uh, conservatorii și ALDE și liberalii votează pentru. Deci se adoptă 220 pentru abțineri, se adoptă, se respinge 221 pentru abțineri, se respinge 83 pentru împotrivă. Verificăm amendamentul 83. S-a deschis votul. Iar un vot în plus de la PP. S-a închis votul. Se respinge. 222 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu văd ce ați votat. Verificăm 222. S-a deschis votul. Iar un vot în plus de la PP. Tot. E un vot în plus de la PP. S-a închis votul se adoptă 223 pentru împotrivă abțineri se respinge 224 pentru împotrivă abțineri se respinge 225 acum pentru împotrivă abțineri se respinge 84 acum pentru împotrivă abțineri se respinge 226 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 227 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 228 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 89 a fost retras, 86 este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 230 acum, nu, 231 pentru, împotriva abțineri se respinge, 232 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 233 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 234 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 235 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 236 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 237 pentru împotrivă abțineri se respinge, 238 pentru împotrivă abțineri se respinge. 239 pentru împotrivă abțineri se respinge. 240 pentru împotrivă abțineri se respinge. 242 pentru împotrivă mi se pare că este respins pentru că au votat și cei de la ECR și de la ALDE împotrivă. Ne deci se respinge. Vreți să verificăm? Am ajuns la problema de compromis. Cașul este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La L, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru împotrivă, abțineri se adoptă și asta 94 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm la 94, eu cred că este respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. La 95 Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu, eu aș verifica, pentru că... Da, haideți să verificăm, la 95 s-a deschis votul. S-a închis votul. De data aceasta s-a uh, respins la diferență de un vot 98 pentru împotrivă. Verificăm la 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a retras, nu? Deci se respinge. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Stați așa. Dumneavoastră v-ați împotrivit. Deci verificăm la 6 să deschid votul. Da, this is adopted. One PP2 men. Se adoptă, iar un vot în plus de la PP. S-a închis votul. Bun, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 103. Vă rog să deschizi votul. Iar avem un vot în plus de la PP. S-a închis votul. Deci avem două voturi pentru, de deci se adoptă. Cu un vot diferență. La 105 este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 111 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 111. Iar eu, 1 plus de la PP, tot eu 1 plus de la PP, s-a închis votul, se respinge. 113 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, propus de ce mai departe, la întregul text, îl votăm pe tot, vot cu apel nominal, vă rog să deschideți votul. So we One EPP too many. Are un vot in, în plus de la PPE, vă rog. Okay. Vote is Vote is closed. S-a închis votul. Patruzeci și șapte pentru, doi împotriva, șase abțineri, plus două voturi împotriva, uh, pentru, pardon, 49, deci s-a deschis votul, votăm rezoluția și acum uh, uh, apel nominal. La rezoluție s-a închis votul. Și acum, aceea situație. Și acum propun să votăm și referitor la decizia de a începe negocieri cu Consiliul în temeiul regulii 73. Da, aici este nevoie de majoritate absolută. S-a deschis votul. Apel nominal. să închizi închis votul. 48 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Deci, felicitări, domnule raportor. Și deci am hotărât să începem negocierile de îndată. Și acum trecem mai departe la proiectul de aviz al lui Iepe Cofod, recomandările către Comisia Europeană în vederea negocierii um, tratului privind parteneriatul transatlantic. Are we ready? Ok. Sunteți pregătiți, dragi colegi? Foarte bine. Compromisul A, prima parte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă. Vom face verificare la a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul, 26 la 29 se respinge. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A patra parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, verificare la a doua parte, s-a deschis votul. Un vot în plus de la PPE. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la amendamentul 26. vot în plus de la PPE. Nu înțeleg. de Deci avem tot timpul un vot în plus. Se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul C, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, Mm, nu văd că ridicați mâinile bine. Verificare electronică la amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Un vot în plus de la PPE, mă scuzați. S-a închis votul acum. Da, se respinge. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. E vreun vot în plus? Întreabă președintele. Tremosa zice că a votat împotriva. Foarte bine, deci se respinge. Acum compromisul D, prima parte, pentru, împotrivă, nu, mă scuzați, spune președintele, înainte votăm amendamentul oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la amendamentul oral, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Da? Se respinge. Deci votăm prima parte fără amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă, prima, a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru împotriva verificare electronică la amendamentul 51. Să deschis votul. Vote is closed. The two additional were against, but still it's adopted. So good, we did the check. Compromise E, in favor. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, verificare electronică la amendamentul 60 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul F, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68, pentru, împotrivă, verificare electronică la 68, s-a deschis votul. Un vot în plus de la PPE. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 77. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 78 pentru, împotrivă, verificare electronică la amendamentul 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul H, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, E Verificare electronică la amendamentul 88. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum 198. Nu mă scuzați, înainte de acesta, cerere de vot separat la 107, cine este pentru, se află în interiorul compromisului. Deci la amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 109 pentru, împotrivă, verificare electronică la amendamentul 109, s-a deschis votul. S-a închis votul. Deci se adoptă. 110 pentru, împotrivă, verificare electronică la amendamentul 110, s-a deschis votul. închis votul, se respinge. 111 a fost um, retras, 112 pentru, împotrivă. Verificare electronică la 112 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 118 pentru,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 abțineri. Verificare electronică la a patra parte, pentru că GUE s-a abținut, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Avem încă două voturi suplimentare, deci se respinge 128 pentru, împotrivă, Verificare electronică la 128. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci se respinge cu un vot, 140 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141, 42 și 43 pentru, împotriva abținerii, se adoptă, 149 pentru, împotrivă. Verificare electronică la 149 s-a deschis votul. Se adoptă 150 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la 150, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 154, nu, verificare înainte la 153, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 160 pentru Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la 160. S-a deschis votul. Se adoptă 156 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 158, nu, mă scuzați, 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum votul final asupra textului modificat, vot cu apel nominal. Nu? Ba da, pentru că este un aviz. Cine este pentru atunci prin ridicarea mâinii? Împotrivă? Foarte bine, facem un vot electronic, dar nu vot cu apel nominal, spune președintele. Vote is closed. S-a închis votul. Treizeci și patru pentru, treisprezece împotrivă și nouă abțineri. Felicitări a raportorului. Before we close, I have unfortunately... Și înainte de a încheia ședința, am câteva anunțuri din partea președintelui, foarte scurt. Directiva pentru serviciile de plată, trialogul, este prevăzut pe 26 martie. Acesta va fi anulat din cauza unor angajamente urgente neprevăzute ale raportorului, domnului Taianu, Taiani. Următoarea întâlnire va fi prevăzută pentru aprilie și sumarul recomandărilor și deciziilor care au fost luate la întâlnirea coordonatorilor din 10 martie 2015 și monitorizarea raportului Mainstadt asupra standardelor internaționale de raportare pentru a stabili un mecanism de alertă timpurie pentru Parlamentul European. În acest caz, coordonatorii au hotărât să numească o echipă permanentă de raportori și raportori din umbră prin rotație pentru a îmbunătăți capacitatea Parlamentului de a lucra pe această temă. În al doilea rând, 14 aprilie, următoarea întâlnire de monitorizare, raportul din partea BEI asupra ajustărilor evaluărilor de credit, consultarea publică asupra ghidului public vă rog să faceți liniște, asupra politicilor de remunerare solide și consultarea BEI asupra standardelor tehnice de reglementare, asupra criteriilor pentru determinarea cerințelor minime pentru MREL în cadrul directivei de rezoluție bancară. Prezentarea și un schimb de opinii cu BCE-ul va fi organizată la Econ în iunie 2015, astfel încât să marcăm lansarea platformei Target 2. Coordonatorii au hotărât să aibă un raport din proprie inițiativă asupra provocărilor în ceea ce privește regulamentul de servicii financiare, impact și viitor pentru a avea un cadru mai eficient de reglementare financiară și Uniune a piețelor de capital. În plus, a hotărât să se adreseze o întrebare orală Comisiei și un proiect de rezoluție asupra cărții verzi a Comisiei asupra Uniunii Piețelor de Capital. În ceea ce privește guvernanța economică, coordonatorii au hotărât să aibă o întrebare orală pentru Comisie asupra ghidului extins uh, economic să aibă un aviz de asemenea pe această temă și să identifice niște date potrivite pentru un dialog economic cu ministrul de finanțe al Greciei, de preferat 15-16 iunie, să trimită o scrisoare ministrului francez de finanțe pentru a organiza dialogul economic în prima jumătate a anului 2015 să uh, ajungă la un acord cu data propusă de AFCO 5 mai pentru audierea publică asupra aspectelor instituționale pentru noile reguli de guvernanță și rolul Eurogrupului, să nu aibă un raport de inițiativă în ceea ce privește revizuirea strategiei uh, UE 2020 și să aibă un dialog uh, strategic cu DG Eurostat. În ceea ce privește delegațiile pe 2015 s-au cerut autorizații pentru creșterea mărimii delegațiilor, astfel încât să ajungă la 10 membri. Vă mulțumesc foarte mult, ședința se suspendă și următoarea ședință va avea loc marți. Nu, pentru că înainte avem audierea, așa este, pe 30. O audiere comună. Yeah, well, da. with Moscovici. Which day? 30th the 30. So, next meeting will be the... Următoarea întâlnire pe 30 martie vom avea audierea publică a comisarului Moscovici pe chestiuni fiscale cu Comisia de Taxe, Tax și uh, proiectul legislativ în domeniul fiscalității și ședința ECON 31 martie, dimineață și după masă. Vă mulțumesc foarte mult, se încheie ședința. Da. Thank you.